un anunț. Am primit de la grupul ECR cereri de numire în delegațiile interparlamentare. Aceste mm, numiri vor figura în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu se face nicio observație până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri